găsesc locul în proiectul de document al Comisiei, ca să nu mai trebuiască să repetăm încă o dată tot ce s-a spus astăzi aici. Președintele, mulțumesc. Dezbaterea comună este închisă. Votul va avea loc mâine. Înainte de a trece la următorul subiect de pe ordinea de zi, vă rog să ascultați următoarea comunicare. S-a făcut o cerere de apărare a imunității parlamentare a unui deputat. Domnul Valdemar Tomașevski s-a adresat Parlamentului European, președintelui Parlamentului, cerând protecția uh, independenței sale de, independenței mandatului său de parlamentar european după decizia care a fost luată de Comisia de Etică a Parlamentului Lituaniei. Uh, Demersul domnului Tomașevski a fost susținut de câțiva deputați europeni și aplicarea, cu aplicarea articolului 6, paragraful 3 al regulamentului, această cerere a fost trimisă Comisiei Juridice competentă în domeniu. Ordinea de zi conține acum raportul domnului Scota privind calitatea produselor agricole și strategia care trebuie adoptată și încep prin a-i da cuvântul raportorului domnului Giancarlo Scota, patru minute signor onorevoli Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Globalizarea piețelor și criza puternică care afectează acum Europa, inclusiv sectorul agricol, înseamnă că singurul răspuns pentru piața agricolă este să punem accentul pe calitatea produselor. Politicile de calitate pot să crească competitivitatea și să creeze plus valoare pentru economiile regionale europene. Adesea, singura posibilitate de creștere în zonele rurale este reprezentată de agricultură. Există câteva alternative. Sprijinirea agriculturii de nișă în aceste zone va crea creștere economică și locuri de muncă în aceste zone. De asemenea, viitoare politici de calitate trebuie legate de nevoia dinamismului, a diversității, a modernității sectorului agricol în Uniunea Europeană, unde să avem nu doar produse alimentare de calitate, dar să putem obține și servicii de calitate prin care să răspundem nevoilor constante ale societății. Spuneam în raportul meu că există trei sisteme de înregistrare diferite în legătură cu indicațiile geografice. Este vorba de peisajul regional și local în Uniunea Europeană au de-a face cu gustul, cu istoria și cu tradiția. Păstrând sistemele DOP și IGP separate, credem că diferențele între fele, felurile în care sunt produse aceste produse în zonele lor specifice de produse Uh, vor fi păstrate aceste diferențe, așadar. Trebuie să certificăm și locul geografic în care a fost produs alimentul, e partea identității alimentului, e partea felului în care alimentul respectiv se integrează în lanțul alimentar. Materia primă trebuie să fie din locul respectiv din care se pretinde că este, acest lucru reprezintă o garanție pentru consumatori. Metodele de producție, de asemenea, asigură în mare parte calitatea și siguranța produselor alimentare și constituie o caracteristică esențială a acestora, obligația noastră este să apărăm producătorii și consumatorii de mâncare. Și în raportul meu vorbesc despre nevoia de a avea politici de educare și informație pentru consumatori la nivel european și trebuie să avem și o etichetare europeană și mărci de calitate. Avem nevoie și de recunoașterea internațională a sistemului de indicare geografică, lucru de indicație geografică, dacă dorim să ne apărăm împotriva falsificării produselor alimentare. Doresc să-i mulțumesc domnului comisar, comisar Cioloș că este printre noi astăzi. Trebuie să apărăm sistemele de calitate care ne garantează viitorul. Economiile rurale desavantajate trebuie să fie ajutate prin ajutor la nivel european. E vorba de a pune accentul pe produsele regionale din uh, regiunile specifice, să protejăm populațiile din regiunile respective care altfel ar fi abandonate. De asemenea, trebuie să promovăm produsele gastronomice, turismul gastronomic, turismul legat de istoria și de cultura Uniunii Europene. Mulțumesc colegilor pentru sprijinul pe care mi l-au oferit în Comisia Agri și sper că Parlamentul va susține acest raport în timpul votului de mâine. Mulțumesc! Mulțumim! În numele Comisiei dăm acum cuvântul domnului comisar Cioloș. Doamnă președinte, domnule Scota, doamnelor și domnilor, Consider că elementul central care dă personalitatea modelului agricol și agroalimentar european la nivel mondial este tocmai politica sa de calitate și de diversitate și din acest motiv politica de calitate în sectorul agroalimentar va fi una dintre prioritățile mandatului meu, una dintre prioritățile principale imediat după reforma PAC din 2013. Politica de calitate agroalimentară cred că este nu doar proba că agricultorii europeni sunt receptivi la așteptările consumatorilor europeni, dar cred că această politică de calitate poate să fie și vârful de lance al prezenței sectorului agroalimentar european pe piețele internaționale. Pentru că această politică de calitate să-și poată atinge obiectivele, cred că avem nevoie de un cadru care să fie clar, ușor de înțeles, bine structurat, bine identificat de către consumatori și trebuie să fie pe cât posibil complet și suficient. Obiectivul meu este să pot structura conținutul politicii de calitate și să-l fac, să fac mai accesibil atât pentru agricultori, care trebuie să fie beneficiari, dar și pentru consumatori, fără a pierde în același timp substanța, conținutul acestui politici, acestei politici de calitate. Politica de calitate înseamnă asigurarea calității pentru consumator, dar și o valoare adăugată în favoarea agricultorului. Sunt absolut de acord cu domnul Scota pe acest subiect. Ea contribuie la menținerea diversității agriculturii noastre și uh, la competitivitatea ei, pentru că o exploatație agricolă care poate să-și vândă produsele este competitivă. Dacă trăiește din ceea ce produce, este competitivă și dacă reușește să vândă produse cu înaltă valoare adăugată, cu mare valoare adăugată, este cu atât mai competitivă, chiar dacă adesea este vorba de exploatații de dimensiuni foarte mici. Deci cred că politica de calitate în aceste regiuni poate fi un element de creștere a competitivității exploatațiilor noastre agricole. Cred că, în acest, în acest sens, cred că politica de calitate uh, și dezvoltarea piețelor locale, a, scurte, a circuitelor scurte, un contact direct în, strâns între producător și uh, cumpărător, uh, poate avea bune rezultate în creșterea competitivității acestui tip de agricultură și acestui tip de produse, care acum sunt puțin prezente pe piață. Agricultorii europeni fac deja eforturi pentru a oferi produse sigure, uh, cu tehnici care respectă mediul și bunăstarea animalelor întrebarea cum să punem, e cum să punem mai bine acest uh, lucru în evidență prin sistemul de etichetare și acest lucru mi se pare binevenit. El aduce anumite elemente și anumite idei în acest sens. Această legătură între normele care trebuie respectate de agricultori și politica de calitate și de etichetare trebuie, cred eu, de asemenea să facă obiectul dezbaterii pe care o avem asupra politicii agricole comune de după 2013, oricum aceasta este intenția mea. Estimez că putem dezvolta instrumentele noastre în ce privește politica de comunicare, atât față de agricultori, către agricultori, cât și uh, spre consumatorii europeni și mai ales la nivel internațional. Sistemul nostru de calitate poate fi, cred eu, un bun ambasador al modelului nostru agroalimentar și chiar al politicii noastre agricole comune. Toate acestea fiind spuse, aș vrea să închei prin faptul că raportul domnului Scota vine la, momentul, la un moment propice. Cum știți, Comisia are intenția de a prezenta un pachet legislativ privind politica de calitate până la sfârșitul lui 2010 și raportul pe care îl prezintă astăzi domnul Scota și care va fi dezbătut ia notă de anumite uh, chestiuni, probleme, întrebări în acest sens și uh, sunt dornic să preiau uh, pe cât posibil ideile uh, care vor rezulta din, aceste propunere, din dezbaterea acestei propuneri legislative. Aș vrea să felicit raportorul și membrii Comisiei Parlamentului care au lucrat pe acest raport și voi fi foarte uh, bucuros să ascult opiniile și propunerile noastre. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Are acum cuvântul doamna Heranz Garcia în numele Comisiei Envi señora presidente la verdad es que lo primero. Mulțumesc. Primul lucru pe care doream să-l fac în această seară este să-l felicit pe domnul Scotta în legătură cu disponibilitatea sa și munca depusă în cadrul acestui raport. A fost o plăcere să lucrez cu domnul Scotta și cu alți reprezentanți ai Parlamentului. Ne bucură poziția de mâine în legătură cu votul din Parlament și ne bucură ideea că susținem dezvoltarea, calitatea și punem accentul pe valoarea zonelor rurale nu doar ca o mărturie a patrimoniului cultural în Europa, dar și ca posibilitatea de a crea locuri de muncă și cultură în zonele rurale, mai ales când avem uh, probleme legate de șomaj și criza economică în statele membre. Ne bucură poziția pe care o adoptă Parlamentul pe marginea acestui dosar și trebuie într-adevăr să susținem calitatea 100%. Trebuie să obținem un grad maxim de calitate, să facem diferența între DOP și IGP și respingem uh, ideea armonizării minimale, pentru că cu cât este mai mică ambiția, cu atât e mai rău dorim să obținem calitate în Uniunea Europeană, mă bucur să aud ce are de spus domnul comisar. Trebuie să susținem mediul și mediul din domeniul agricol astăzi în Uniunea Europeană. Și sperăm că totul se va, descurca, se va derula mâine, în timpul votului se va derula bine. Avem însă o problemă cu anumite standarde de liberalizare în domeniul fructelor și legumelor, asupra cărora uh, s-a pus de acord Comisia în trecut. Trebuie să corectăm piața, să punem accentul pe diversitatea alimentară, calitate, cantitate adecvată de producție. Trebuie să sprijinim producția comunitară și calitatea produselor alimentare în Uniunea Europeană și acest lucru trebuie să fie recunoscut la nivelul OMC. Sperăm că această politică va fi adoptată de domnul comisar Cioloș. Dorim să ne protejăm consumatorii în Europa. Doamna președinte, mulțumesc. Domnul Giovanni Lavia, acum pentru două minute. Grazie, signor președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, doamnelor și domnilor, și eu aș dori să mulțumesc în numele grupului PPE raportorului domnului Scotta. Vreau să-i mulțumesc pentru activitatea excelentă și vreau să subliniez modul în care politica de calitate, lăsând la o parte faptul că are o imagine bună, uh, dă o imagine bună produselor în fața consumatorilor, Uh, e importantă și pentru beneficiile pe care poate să le uh, aducă în favoarea producătorilor, pentru că concurența are diverse uh, consecințe pe piață. Într-o țară mai mare um, sau într-o țară mai mică, țările din Europa sunt în realități diferite și costurile de producție sunt destul de înalte față de competitorii noștri din afara Europei, ceea ce înseamnă că este destul de greu să concurăm la prețuri cu ei concurența putem să facem față concurenței doar dacă avem produse de înaltă calitate. De aceea calitatea este importantă, pentru că un produs de înaltă calitate uh, are o poziție bună pe piață față de celelalte produse. Și așa e mai bine decât să încercăm să concurăm la prețul cel mai scăzut. De aceea eu sunt în favoarea ideii uh, unor uh, cerințe comunitare și ar trebui să păstrăm DOP-urile și IGP-urile ca două entități separate. La nivel uh, internațional, în negocierile internaționale, Europa trebuie să-și aducă contribuția în favoarea protejării politicii de denumiri protejate, astfel încât să putem evita um, pierderea mărcilor noastre. O altă chestiune pe care vreau să o spun se referă la etichetare. Am depus un amendament în ceea ce privește uh, uh, etichetarea pentru vot și spunem că originea materiei prime ar trebui să fie menționată de asemenea pe etichetă nu doar pentru produsele proaspete, ci și pentru cele care au fost procesate, care conțin un singur ingredient. Uh, pentru că această materie primă constituie identitate. Mulțumim, domnule Lavia. Domnul Tabajdi, două minute. Mulțumesc. Domnule Cioloș, dragi colegi, socialiștii și democrații consideră că raportul domnului Scotta este unul foarte important și îl susținem. Cred că acest raport are patru, cinci, de fapt, puncte importante. Sigla comunitară, în primul rând. Mulți oameni nu înțeleg că această siglă comunitară nu este un pas în direcția federalizării. Din potrivă, este o garanție a faptului că produsele îndeplinesc cerințele de siguranță alimentară, astfel încât aceste produse pot să fie Uh, separate pot să fie distinse de produse din afara Uniunii Europene. În al doilea rând, cred că este foarte bine că avem în persoana domnului Cioloș un comisar care susține piețele locale și importanța acestor uh, piețe. Pentru că tocmai specialitățile, uh, diversitatea produselor agricole este foarte importantă. Dacă etichetăm foarte bine proveniența produselor agricole, cred că mergem în direcția bună. Sper că noul comisar uh, nu va uh, mai continua să susțină faptul că denumirea de origine protejată și indicația geografică protejată să fie uh, puse uh, sub aceeași umbrelă. Mă bucur că deja unele probleme s-au rezolvat, însă există probleme care au rămas. În ceea ce privește uh, eticheta biologică, suntem mulțumiți și al cincilea punct, unele persoane au spus că pentru produsele, pentru uh, legume și fructe ar trebui să uh, avem uh, aceleași cerințe stricte ca și în cazul celorlalte produse. Dar vreau să vă reamintesc, dragi colegi, nu trebuie să mergem prea departe cu reglementarea. Deci nu trebuie să spunem cum, uh, cât trebuie să fie de mare unghiul de înclinare al bananelor. Mulțumesc, domnul Leon, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Aș vrea de asemenea să-l felicit pe domnul Scota pentru raportul său, pentru că sunt multe elemente care trebuie felicitate. Însă, din nefericire, eu și colegii mei din ALDE nu îl putem susține fără câteva schimbări. Nu putem susține paragraful 19, așa numitul paragraf privind fructele și legumele. Cred că este doar o găselniță a birocraților din Bruxelles care să le spună uh, uh, oamenilor că nu pot să cumpere decât banane dacă sunt drepte și uh, castraveți perfect regulați. Eu cred că consumatorii trebuie să decide ce vor să cumpere dar eu sper ca Parlamentul să-și folosească bunul simț și să susțină amendamentul comun făcut de Verzi și de ALDE și să elimine regula privind bananele Uh, și legumele și fructele strâmbe și să îi lase pe uh, consumatori să aleagă dacă vor sau nu să mănânce astfel de fructe și legume. Este o decizie a consumatorilor. Marion Fisher ball fostul comisar, a încercat să abolească aceste uh, prevederi și sperăm că până la urmă acest lucru se va întâmpla. De asemenea, am vrea să vedem unele schimbări la paragraful 16. Uh, înțeleg apelul etichetării europene, logo-ul european, însă dacă acest logo nu va însemna realmente ceva pentru consumatori și dacă nu va aduce valoare în plus uh, cetățenilor, această siglă nu va avea niciun fel de semnificație și nu va avea niciun fel de valoare și nu merită să ne mai chinuim cu ea și nu văd nicio dovadă care să sugereze faptul că acești consumatori europeni caută logo-ul european, sigla europeană. În fine, în paragraful 62 se critică sistemul de certificare privat, care în Scoția a avut un mare succes. Mi se pare un lucru bun ca fermierii, în mod voluntar, să-și poată adăuga valoare produselor lor prin scheme de asigurare a calității și noi ar trebui să-i susținem și nu să-i descurajăm. Uh, sper că putem să vedem niște schimbări la acest raport până la votul de mâine și atunci am putea să-l susținem și noi mâine când el va fi votat. Mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc domnule Lyon și acum are cuvântul domnul Alan Smith un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu multe dintre comentariile colegului Lyon. Există multe chestiuni care trebuie admirate în acest raport și lucruri pe care le putem îmbunătăți. Am înaintat mai multe sugestii și mă voi axa pe două dintre ele și numai pe două. Eu și alți colegi credem că consumatorii doresc să știe de unde provine hrana lor și această informație ar trebui să fie obligatorie. Deci, amendamentul doi pe care l-am înaintat amendamentul 4, se corectează vorbitorul, pe acest punct, înlocuiește o formulare mai slabă cu o cerință mai fermă, conform căreia trebuie să avem informații în legătură cu locul de proveniență agricolă. Deci aceste informații trebuie să fie obligatorii, asta doresc consumatorii. În legătură cu amendamentul 3, acolo se elimină încercarea de a introduce, introduce norme spinoase, dificile, în legătură cu uh, fructele și legumele care ajung la consumatori. După cum am hotărât anul trecut, am hotărât să abrogăm aceste norme, e bine, între timp consumatorii nu au observat diferența, însă producătorii au simțit această diferență și încercarea de a ajunge înapoi aceste reguli ar fi o problemă, cred, pentru producători, pentru supermarketuri și uh, producătorii și consumatorii ar beneficia direct. Îmi place în mare acest raport, sunt de acord cu sigla europeană și ce a spus domnul Lyon, e vorba de ambițiile acestui for mai degrabă decât de beneficiul la nivelul consumatorului. Dacă nu e în beneficiul uh, consumatorului, nu trebuie să facem acest lucru, e vorba mai degrabă de nevoia de a avea informații legate de origine. Însă oricum colegii noștri vor sprijini acest raport mâine. Doamna președinte, mulțumesc domnule Smith, uh, domnul Nicholson două minute. Mulțumesc și eu doresc să-mi exprim aprecierea pentru foarte bunul raport al raportorului. Cred că sunt multe idei bune în acest raport și sunt într totul de acord cu raportorul, cu domnul Scotta, când vorbește despre importanța ca producătorii europeni să adauge valoare, să-și maximizeze potențialul produsele, produselor lor. Întotdeauna trebuie să încercăm să obținem potențialul maxim în uh, industria agroalimentară europeană pentru că astfel vom putea să ne creștem competitivitatea și să consolidăm economia în zonele rurale. De aceea mă bucur să văd că domnul Scota a inclus uh, sistemul uh, DOP și IGP. Aceste instrumente s-au dovedit foarte populare printre consumatori și producători. Sunt de acord totuși cu raportorul că gestionarea și aplicarea lor trebuie să fie simplificată. De asemenea, dacă vrem în mod serios uh, să avem o valoare adăugată în, uh, uh, la nivel global, atunci trebuie să uh, ne ocupăm și de produsele din țările terțe. Domnul președinte, aș vrea ca mai multe produse din regiunea mea să primească, să um, solicite um, denumirea de indicație geografică protejată și să primească aceasta. Și sper ca uh, sistemul să fie simplificat astfel încât și oamenii din Irlanda de Nord, din regiunea mea, să primească această permisiune. Sunt și multe amendamente pe care nu le susțin. Eu sunt împotriva introducerii unei sigle comunitare de calitate. Eu susțin indicația privind țara de origine. Și cred că o siglă europeană ar fi o pierdere de timp și de bani și mi se pare de asemenea că sigla ecologică ar fi tot o pierdere de timp și de bani. O altă chestiune sunt amendamentele care au fost trecute în Comisia Agri cerând cerințe pentru comercializarea fructelor și legumelor. Problema este că aceste reguli au fost eliminate de către Comisie anul trecut. Cred că ar trebui să lăsăm piețele să-și fixeze propriile standarde și îi îndemn pe colegi să susțină amendamentele de plenară pe care le-am depus din partea grupului meu și, celorlalte, și din partea celorlalte grupuri și e foarte ușor să le susținem. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Nicholson. Domnul Lorenzo Fontana, acum un minut. președinte. Onorevoli... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, domnule comisar Cioloș. Vă mulțumesc pentru susținerea pe care ne-ați oferit-o. Vreau să-i mulțumesc și colegului Scota pentru munca extrem de dificilă pe care a depus-o pe acest raport. Cred că mâine, uh, prin votul asupra acestui raport, încercăm să protejăm și să valorificăm la maxim tradiția, cultura și produsele din fiecare uh, regiune a Uniunii Europene. Eu sunt italian Uh, o țară care are peste 4500 de specialități regionale și cu siguranță vrem să protejăm acest uh, lucru. Mesajul trebuie să ajungă la destinatar și mesajul este că numai prin produse de calitate agricultura Uniunii Europene va reuși să concureze semnificativ pe piața europeană luând în considerare criza aceasta economică prin care trecem, cel mai bun lucru pe care putem să-l facem este să susținem calitatea, trasabilitatea și transparența informației legate de produsele agricole. Este important să știm ce fel de procese de fabricație și de cultivare sunt permise pentru fiecare produs, de unde vine fiecare produs. E corect ca uh, un consumator să știe dacă mănâncă un măr care vine de la Verona, de exemplu, din regiunea Veneto, și uh, a cărui, producție, a cărui producere a îndeplinit toate cerințele comunitare sau dacă, din potrivă, mănâncă un măr chinezesc uh, care nu știm cum a fost uh, crescut și dacă s-au îndeplinit toate condițiile. Mulțumesc. Domnul Dodz un minut și jumătate în numele deputaților non înscriși. Doamna Dodz Doamne președinte, Domnule comisar, mulțumesc pentru posibilitatea de a vorbi pentru acest punct important și sensibil. Consumatorii cer uh, în mod legitim ca hrana lor să fie sigură, trasabilă și de nivel înalt de calitate. Eu sprijin o etichetare bazată pe țara de origine care să promoveze standarde de acest gen, uh, sistem care cred că va fi acceptabil de majoritatea, pentru majoritatea consumatorilor și pentru industrie. Evident, promovarea și marketingul reprezintă posibilitatea de a ajunge la un succes sau la un eșec, pe de altă parte, prin aceste politici. Depinde. Trebuie să acționăm ferm împotriva potențialei falsificări a produselor care sunt etichetate în mod greșit. Ca și mulți colegi din acest for, sunt împotriva unei sigle europene. Cred că ar fi lipsită de sens în mare parte și nu ar fi utilă efectiv pentru consumatori. Etichetarea referitoare la țara de origine și indicațiile geografice sunt importante pentru că promovează patrimoniul local, conservarea tehnicilor locale și protejarea zonelor care se bazează pe protecția și producția unui produs specific. Vin din Irlanda de Nord și suntem un exportator net de produse agricole. Așadar, nu doresc niciun sistem de etichetare care să creeze un punct de plecare egal pentru toată lumea și tot ce are un impact negativ asupra exporturilor. Nu, ne este acceptabil. Exportul mai ales dintr-o țară ca a mea, că, lucru care ar avea un impact negativ asupra industriei. Ca și ceilalți colegi, sprijin regimul de asigurare a calității și încurajez astfel de regimuri ca parte a indicațiilor locale. Mulțumim, doamna Dodds. Doamna Köstinger, două minute acum. Doamnă președinte, stimate colegi, stimați colegi, uh, pentru agricultorii din Europa, producția de produse de înaltă calitate este o chestiune elementară. Este o legătură între calitatea produselor și originea lor. E foarte important acest lucru. De aceea, eu cred că etichetarea originii este foarte importantă, este o șansă pentru uh, fermierii noștri. Pentru că acest lucru are uh, mare influență în întregul lanț alimentar asupra asigurării uh, calității alimentelor și a siguranței alimentare. Pentru că avem o tradiție foarte puternică în ceea ce privește produsele de calitate și Uh, această producție este pentru anumite zone în Uniunea Europeană singura modalitate de a, uh, de a progresa, de a avea profit. De aceea avem nevoie de niște criterii foarte obiective pentru certificarea calității. Trebuie să luăm în considerare și chestiunile economice. Uh, calitatea are prețul său, iar producătorii au nevoie de un venit echitabil. Totuși, consumatorul are libertatea de a alege un produs mai ieftin, chiar dacă adesea se ale- hotărăște pe un, pentru un produs de calitate mai scăzută. Dar un lucru este clar, consumatorul trebuie să aibă libertatea de a alege, însă trebuie să aibă niște criterii foarte clare explicite. Și de aceea cred că e importantă sensibilizarea consumatorilor. Avem nevoie de denumirea de origine protejată și de, uh, uh, de uh, indicarea țării de origine. Avem nevoie de un sistem foarte clar care să um, includă produsele din zone de munte, produsele din zone fără influențe de OMG-uri și, de asemenea, produsele din agricultura ecologică. Și acestea trebuie neapărat să rămână pe piețele noastre. Mulțumesc, doamnă Köstinger. Are acum cuvântul domnul De Castro, un minut și jumătate. Signor caro comisar. Doamnă președinte, domnule comisar, astăzi, în Europa, o nouă perioadă a început, perioada de, uh, în care se pune pe primul loc calitatea. Și acest lucru este văzut uh, ca o modalitate de a crește competitivitatea pe o piață uh, mai mare, pe piața mondială. Produsele trebuie să aibă niște trăsături distinctive, recunoscute, pentru a putea avea succes. De aceea, cred că raportul Scota, care vreau să-i mulțumesc, reprezintă un pas către o mai bună garantare în ceea ce privește informațiile în legătură cu originea uh, produsului, cu modul în care a fost el uh, făcut și așa mai departe. Domnule comisar, este important ca regulile europene să permită acelor organizații care se ocupă de etichetarea de calitate a produselor să supravegheze uh, producția uh, într-un mod non-discriminatoriu, cu reguli egale pentru toți, asta înseamnă un singur lucru. Calitatea trebuie să fie cel mai important lucru și trebuie să fie forța conducătoare în sectorul agricol în Europa. Comisia trebuie să se gândească foarte serios la uh, ideile și propunerile comisiei noastre. Vrem să întărim sectorul uh, agricol european și vrem să facem acest lucru creându-i acest avantaj competitiv suplimentar. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Domnul Agnew, un minut. Doamna președinte, sunt producător de ouă, manifest acest interes. Trebuie să existe armonizare spre un standard comun. E esențial acest lucru. Există un impact negativ asupra industriei producției de ouă în uh, Regatul Unit. Există o interdicție în acest sens uh, dar nu se aplică ouălor din România sau Bulgaria, care au uh, o imunitate temporară în baza tratatului de aderare. Deci aceste țări pot să exporte ouă produse într în anumite cuști de găini, dar acest lucru a dus la un impact negativ asupra producției în Regatul Unit și există produse importate care pot fi produse mult mai ieftin. Deci, în primul rând, trebuie să existe o etichetare foarte clară și, în al doilea rând, trebuie imediat să introducem un număr patru pentru acele ouă produse în colonii. Și doar așa vom ajuta um, consumatorii să facă o alegere informată. Domnul Dontan, două minute. Comisar. Doamnă președinte, domnule comisar, domnule raportor, mi se pare semnificativ, domnule comisar, că la prima dumneavoastră intervenție în fața plenului Parlamentului European uh, vă referiți chiar la politica de calitate. Împărtășim, cred, abordarea privind uh, produsele de calitate. Evident, ele sunt o șansă pentru teritoriile noastre cele mai fragilizate, sunt o modalitate de a dinamiza uh, actorii unei, unei anumite zone și în special agricultorii sunt un semnal puternic pe care îl trimitem consumatorilor european, dar și consumatorilor din întreaga lume privind modelul nostru agricol. Vinul de Bordeaux, jambonul de Parma și alte produse din Spania și așa mai departe trec dincolo de frontierele țărilor noastre și de frontiera Uniunii Europene. Rezoluția pe care o vom adopta fără dubii mâine vă propune să fiți mai ambițios, domnule comisar, în această politică a produselor de calitate, produse diferențiate prin diferite semnale și logo-uri. Politica trebuie să fie mai vizibilă, să protejeze pe producători de dominația marilor grupuri industriale sau de distribuție, care evident că ar vrea să-i priveze pe producători de beneficiul de valoare adăugată al acestor produse. Uh, la audierea dumneavoastră v-am atras atenția asupra necesității de a oferi o competență globală în gestiunea produselor, structurilor care, au, uh, care se referă la uh, apelarea, denumirea de origine. Comisia noastră, de altfel, a votat aproape în unanimitate un amendament în acest sens. Aș vrea să-i răspund colegului nostru britanic în ce privește articolul 19 legat de fructe și legume. Da, stimate coleg, nu se poate să ne întoarcem în trecut, dar uh, este in, inacceptabil să mai avem uh, o situație absolut uh, incredibilă uh, în domeniul fructelor și legumelor în care distribuitorii sunt stăpânii jocului. Uh, trebuie să încercăm să găsim o cale de mijloc și foarte rapid, domnule comisar, uh, ne veți putea convinge de entuziasmul noastră față de această politică specifică care să dea consumatorului o altă imagine a agriculturii europene. Propuneți un text bun, faceți-o cât mai repede, avem încredere în dumneavoastră. Președintele, mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Garcia Perez, un minut 30. Gracias, señora presidenta, señor comisar. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, calitatea produselor agricole este o parte foarte importantă a lanțului alimentar. Este o parte foarte importantă a competitivității uh, producătorilor europeni. Aceste lucruri sunt reflectate în raportul Scota, care sublinează și alte chestiuni pe care Comisia trebuie să le ia în considerare atunci când elaborează politicile. Uh, sigla europeană de calitate, care reflectă Uh, angajamentul producătorilor noștri de a îndeplini cerințele europene ar trebui să fie utilizată doar pentru produsele agricole care sunt produse în Uniunea Europeană, pentru o mai bună protecție uh, a IGP la OMC și în acordurile internaționale avem nevoie de această protecție. De asemenea, avem nevoie de uh, etichete privind producția integrată, pentru că Uniunea Europeană susține producția durabilă și mai bune criterii de calitate în statele membre. De asemenea, trebuie să analizăm și uh, echilibrul în uh, canalele de distribuție, de comercializare. Avem nevoie de directive europene pentru care să creeze sisteme care iau în considerare produse de calitate și recunoașterea reciprocă a acestora. Mă refer aici la controlul sistemelor de certificare privată, care foarte adesea sunt utilizate ca o cerință pentru accesul lanțului normal de distribuție. Mulțumesc, mulțumesc. Acum domnul Soini, un minut. Microfonul dumneavoastră, domnule Soini, spune doamna președinte ydin tässä asiassa, nimittäin... Mulțumesc. Este important să vedem la ce ne referim. Agricultura familială este o formă locală de a crea locuri de muncă. Îmbunătățește economia locală și este pozitivă și din punctul de vedere al protecției animalelor. Calitatea bunurilor reprezintă motorul economiei europene și proveniența produselor este importantă. Specialitățile locale sunt foarte importante. În zona de unde provin, în Finlanda, avem o brânză de capră extraordinară și trebuie să ne asigurăm că aceste produse speciale sunt tratate așa cum trebuie și că obțin o cotă de piață adecvată. Domnule comisar, Trebuie să puneți accentul pe calitatea serviciilor agricole peste tot în Europa. Dacă ne amintim asta, vom avea un viitor excelent pentru că vom avea produse de calitate ridicată în toată Europa. Domnul Jar, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc încă o dată raportorului pentru acest raport bun. Produsele agrare de înaltă calitate sunt într-adevăr un mare, un punct foarte important, un avantaj al producătorilor noștri. Acestea duc la dezvoltarea mediului rural în Uniunea Europeană. Produsele agrare ale Uniunii Europene îndeplinesc și în ziua de astăzi niște cerințe de calitate foarte înalte. Standardele europene sunt recunoscute la nivel global ca fiind foarte exigente. Știm aceste lucruri. De aceea este foarte important ca Uniunea Europeană să își îmbunătățească uh, politica de calitate, dar și politica de informare. Pentru că în domeniul calității și siguranței alimentare trebuie ca producătorul să devină activ. El are dreptul ca produsele sale uh, să poată fi savurate în mod liber pe piața europeană. O etichetare comunitară și de asemenea o etichetare regională uh, sunt uh, două elemente care nu se exclud reciproc. Pe de altă parte, în ceea ce privește dimensiunea și forma uh, geometrică a produselor agricole, trebuie să fim cumpătați cu legiferarea. Uniunea Europeană nu există pentru a se ocupa de uh, mărimile produselor uh, sau de mărimea uh, pizzei. De aceea, este foarte important să uh, avem în vedere calitatea și nu forma produselor. Uh, pentru că dacă industria dorește să aibă uh, toate produsele de același fel, de aceeași dimensiune și de aceeași greutate, poate să facă acest lucru, dar nu pe noi, nu pe legiuitor ne interesează acest uh, lucru. Și de aceea calitatea este importantă și ea trebuie etichetată, trebuie menționată pe etichetă. Așadar, cred că trebuie să fim uh, raționali și um, îi urez succes domnului Cioloș. Mulțumesc, doamna Vasilica Dăncilă acum în primul rând felicitări raportorului pentru abordarea privind calitatea produselor agricole. domnule comisar stimați colegi cerințele pieței sunt diverse și din ce în ce mai multe. în uniunea europeană cele mai multe aspecte sunt igiena și siguranța alimentelor sănătatea și valoarea nutrițională precum și anumite cerințe ale societății de asemenea consumatorii sunt din ce în ce mai atenți la contribuția agriculturii la durabilitate schimbări climatice siguranța alimentelor biodiversitate bunăstarea animalelor și deficitul de apă. în fața acestor noi provocări comerciale principalul atu al fermierului european este calitatea uniunea europeană are avantajul calităii i aceasta se datorează unui nivel foarte ridicat de sigurană asigurat de legislaia în vigoare de a lungul întregului lan alimentar la care au contribuit fermierii dar i producătorii. există totui câteva aspecte care pot spori calitatea consider că uniunea europeană are datoria să promoveze produse de calitate dar i să acioneze în favoarea proteciei acestora pe plan internaional. în acest context cred că este necesară aplicarea unui control mai riguros pentru acele produse ecologice ce provin din țările terțe acest lucru asigurând o garanție a unei concurențe echitabile între produsele ecologice europene și cele din țările terțe. mulțumesc. Mulțumesc, Acum are cuvântul domnul Danilis, un minut domnule comisar. Calitatea produselor agricole reprezintă o prioritate pentru consumator. Și este vorba și de o modalitate de a crește competitivitatea în domeniul agricol. De aceea trebuie să accentuăm prin marcare pentru a crește calitatea. Acum există restricții, indicațiile de origine sunt restrânse la anumite produse și doar la acestea și există anumite produse care sunt foarte importante pentru consumatori, care nu sunt acoperite de aceste indicații geografice. Va trebui așadar să avem o poziție mai coerentă în interesul consumatorilor, prevăzând o obligație a menționării indicației de origine pentru toate produsele agricole, inclusiv produsele transformate uh, Uh, care nu conțin decât un ingredient. Mulțumesc. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Domnul Niculescu are cuvântul un minut. Doamnă președintă, politica în domeniul calității produselor agricole poate reprezenta o soluție pentru mulți agricultori. Pentru multe gospodării, orientarea către calitate și nu către cantitate poate aduce beneficii pe termen lung și de aceea uniunea europeană are nevoie în acest domeniu de politici coerente care în același timp să asigure agricultorilor europeni posibilitatea de a fi competitivi pe piața internațională. în aceste condiții raportul scott este binevenit la fel și pachetul anunțat de domnul comisar ciolo. în același timp pentru a ne atinge obiectivele în privința calității vom avea nevoie și de altceva de o viitoare politică agricolă comună puternică și cu un buget consistent o politică a calității produselor agricole și o reducere a bugetului pentru agricultura europeană sunt două noțiuni incompatibile. avem de asemenea nevoie de suficiente instrumente la dispoziția agricultorilor pentru a și dezvolta politica de calitate și nu în ultimul rând de șanse egale între fermierii din statele membre din vest și cele din est. Mulțumesc. Mulțumesc, două minute. Un minut. Dragi colegi, stimate domnule comisar, în discuția cu privire la sigla de calitate și uh, etichetarea privind țara de origine a produselor, trebuie să nu uităm că deciziile noastre politice trebuie să poată fi puse în practică. În uh, amendamentele noastre, uh, noi, uh, nu toate amendamentele, vedem această uh, punere în practică și de aceea res am respins anumite amendamente și producătorii care au produse de nișă trebuie să, fie, trebuie să aibă succes pe piață și trebuie să asigurăm niște standarde foarte clare în lanțul alimentar, astfel încât toți producătorii să aibă posibilitatea de a își pune produsele pe piață și totuși să nu fie uh, restrânsă paleta de alegere pentru consumatori în agricultură și în industria procesatoare uh, sunt unele uh, cerințe care nu vor fi puse în aplicare. Și de aceea trebuie să avem grijă să nu creăm birocrație suplimentară, ci să o reducem. Mulțumesc, doamnă. Acum are cuvântul domnul Voșevskovski. <laughs> Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte vreau să vă atrag uh, atenția asupra punctului 9 din raport, unde se subliniază că în cadrul negocierilor OMC, Comisia ar trebui să încerce să garanteze un acord în uh, ce privește uh, cerințele comerciale, astfel încât toate produsele aspectele necomerciale care să ofere asigurări că produsele agricole importante respectă aceleași cerințe în materie de securitate alimentară, bunăstare animalelor și protecția mediului ca și produsele din uh, industria produse în Uniunea Europeană. Vorbim totuși să nu uităm de aplicarea acelor, standarde uh, fermierilor noștri, agricultorilor noștri și agricultorilor din terțe țări. Din nefericire, vocea noastră nu prea se aude și nu prea este ascultată. Și asta înseamnă că uh, fermierii, agricultorii noștri, dar și procesatorii au niște costuri adiționale. Deci competiția acum, concurența acum nu este loială acest lucru trebuie să se schimbe și apreciez foarte mult acest raport. Mulțumesc! Controlul uh, produselor alimentare este uh, o activitate care are niște consecințe care pot fi foarte ciudate, pentru că există produse care poate nu sunt neapărat foarte bune, dar producătorul nu trebuie să... Uh, producătorul, consumatorul poate să le cumpere dacă dorește consumatorii trebuie luați în considerare, pentru că ei în momentul în care au niște etichete pline de tot felul de uh, însemne, uh, uh, sunt uh, uh supra-solicitați. Se scrie, de exemplu, uh, pe un produs uh, că provine din Austria, dar uh, ingredientele provin din tot felul de alte locuri. Întrebarea este că întrebarea este până unde trebuie să intervenim în sistemele de control, pentru că și produsele uh, care vin din, uh, de la mari companii și produsele care vin de la mici producători uh, au aceleași condiții și nu se poate uh, acest lucru. Domnul Dorfman. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, ați spus astăzi că aceste produse cu uh, denumire de origine protejată sunt un vârf de lance și aveți dreptate, pentru că sunt produse care uh, sunt produse uh, în uh, condiții grele, de exemplu în zonele de munte și de aceea uh, etichetarea acestor produse din zonele de munte este foarte importantă. În cazul acestor produse, credem că am trebu- ar trebui ca producătorul să aibă șansa de a se organiza în asociații pentru a putea lua decizii uh, pe piață. Acest lucru nu încalcă concurența, uh, și dacă este, atunci în orice caz este uh, o mai mică încălcare decât uh, concentrarea din lanțul alimentar care a avut loc în ultimii ani. În ceea ce privește normele de calitate, eu cunosc discuția din presă, știu că există această discuție despre uh, castraveții care sunt uh, prea încovoiați, dar uh, presa, sigur că are nevoie de astfel de povești și de aceea cred că ar trebui să avem grijă mâine la vot. Acum are cuvântul domnul Ferreira. Obrigado, senhora presidente, senhor comissário. Os mecanismos de certificação podem Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Vorbim aici despre un sistem de certificare care își va aduce contribuția la munca agricultorilor și care va promova calitatea produselor alimentare însă știm că aceste sisteme de certificare sunt extrem de complexe și foarte costisitoare. Iată de ce, practic, ne confruntăm cu o situație în care crește prețul de vânzare, mai puțin randament și există efecte negative, evident, asupra producătorului. Și practic uh, scoatem castanele din foc cu mâna altora. De aceea avem nevoie de mai multe garanții pentru consumator, uh, mai multe garanții din partea entităților publice, deci nu trebuie să existe costuri suplimentare pentru producători. Avem nevoie de politici de calitate care să se bazeze pe o politică agricolă comună diferită, care să se bazeze ea și pe apărarea uh, produselor alimentare, a calității acestora și a consumatorilor în globalizarea cu care ne confruntăm. Mulțumesc, domnul Balcitis. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Produsele agricole ale Uniunii Europene sunt prețuite pe piața internațională datorită lor înalte și dacă vorbim despre perspectivele de viitor ale, ale a, uh, politicii agricole comune, cred că una dintre priorități ar trebui să fie calitatea, pentru că asta este a, uh, specialitatea noastră dar este și o parte importantă a vieții noastre sociale și economice. Deci partea de calitate ar trebui să fie dezvoltată, mai multă claritate ar trebui să uh, fie adusă în ce privește certificarea și etichetarea, lucruri care ar trebui să fie înțelese cât mai bine de toți consumatorii pentru a proteja producția de calitate înaltă. De asemenea, ar trebui să reglementăm mai clar produsele care conțin organisme modificate genetic, incluzând de asemenea și posibilitatea de a uh, folosi, de exemplu, uh, uh, cartofi modificați genetic pentru că absența, ca furaj, pentru că aceste, aceste lucruri au legătură cu sănătatea de asemenea. Rolny w Unii Europejskiej dzięki instrumentom wspólnej polityki rolnej charakteryzuje się podażą artykułów rolno-spożywczych. Mulțumesc, domnule președinte datorită politicii noastre, politicii agricole comune, avem produse de înaltă calitate în Europa. De aceea, calitatea determină, de fapt, siguranța noastră alimentară. Și de aceea informații privind calitatea produselor trebuie să ajungă la consumatori. Toate produsele care sunt uh, acceptate pentru comercializare în Europa trebuie să îndeplinească anumite criterii. Și de aceea, toate aceste trăsături ale produselor ar trebui să fie specificate pe ambalaj, pentru că acestea determină calitatea produsului. În ceea ce privește uh, originea și uh, locul de producție și locul de procesare al materiilor prime trebuie să fie indicate pentru că pentru ca uh, fiecare consumator să înțeleagă ce cumpără și ce plătește. Aceste elemente vor crește competitivitatea produselor noastre față de produsele importante, importate care nu îndeplinesc aceleași cerințe. Mulțumesc, dar acum cuvântul domnului Obermeier Mulțumesc, doamnă președinte. Acest raport merge, merge într-adevăr în direcția protecției consumatorului pentru că ia în considerare uh, calitatea produselor și, de asemenea, sănătatea consumatorilor. Eu cred că este foarte importantă îmbunătățirea um, indicației privind originea produsului, pentru că ar trebui ca materia primă folosită în produs să fie uh, menționată pe ambalajul fiecărui produs, pentru că Există, de exemplu, um, produse, um, materii prime care vin din China, sunt uh, procesate apoi în Austria um, și produsul respectiv este uh, vândut apoi, spunându-se că este din Austria. Iar uh, micii producători din țările noastre trebuie să fie susținuți. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Nedelceva. Domnule comisar, dragi colegi, vreau să îl felicit pe domnul scotta pentru raportul său care indică foarte clar voința Parlamentului European de a participa activ la dezbaterile privind politica comună. Susțin politica agricolă comună, susțin ferm ideea unui logo european care atestă faptul că acel produs provine din Europa. În ce privește uh, denumirile uh, de origine protejată, cred că prin intermediul acestora protejăm dezvoltarea agriculturii regiunilor, dar dăm garanții și consumatorilor. De asemenea, cred că trebuie să păstrăm uh, instrumentul produsului alimentar tradițional Uh, nu e nimic rău în a ști că feta provine din Grecia sau alt produs dintr-o altă țară membră. Trebuie să facem fața acestei provocări și să menținem calitatea și competitivitatea produselor noastre. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamna președinte, domnule comisar, aveți cuvântul după aceste numeroase intervenții. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu-mi propun să trec în revistă toate întrebările ridicate aici, mai ales că mâine va avea loc votul pe acest uh, raport. Aș dori totuși să subliniez câteva elemente care au uh, apărut de câteva ori în intervenții. În ce privește diversele sisteme de indicație geografică și fuzionarea acestora, uh, am ascultat părerile membrilor Parlamentului și pot să vă asigur că nu este intenția mea să distrug ceva ce funcționează și un lucru față de care consumatorii sunt atașați. Trebuie pur și simplu să dăm mai multă vizibilitate și coerență sistemelor de protecție a calității, mai ales uh, că încercăm în negocierile internaționale să obținem recunoașterea acestui sistem. Așadar, acest sistem trebuie să fie clar și ușor de înțeles de către partenerii noștri pentru ca ei să-l recunoască. Deci nu am uh, intenția de a face să fuzioneze niște sisteme doar pentru plăcerea de a le face să fuzioneze. Vreau doar să simplific unele lucruri fără să afectez uh, anumite elemente uh, foarte recunoscibile pentru consumatori. În ce privește logo-ul de calitate europeană, aici de asemenea trebuie discutat pentru a vedea care sunt obiectivele pe care le urmărim cu acest logo. Pentru că dacă Uh, e vorba doar de nevoia de a reflecta respectul normelor de bază pentru toți agricultorii europeni și de asemenea fapt, și produsele care vin din import respectă, pentru că vreau să subliniez că toate produsele din agroalimentare de import trebuie să respecte norme minimale de igienă și securitate alimentară uh, care sunt aceleași și pentru produsele noastre. Deci trebuie văzut uh, cum putem diferenția mai bine uh, produsele noastre de alte produse. De aceea e nevoie de un logo european sau poate, uh, din potrivă, să marcăm locul de origine, locul de metodele de producție. Deci trebuie să vedem care e cea mai bună soluție. Vom reflecta asupra acestui lucru. Indicația geografică la nivel internațional, uh, vreau să știți că preocuparea mea este să mă asigur că acest sistem uh, este recunoscut de partenerii noștri. Încercăm să facem acest lucru în negocierile de la OMC, de la Organizația Mondială a Comerțului, dar încercăm de asemenea să facem același lucru pe cât posibil și în acordurile bilaterale bilaterale pe care le negociem. Vom continua acest demers și, în plus, în mandatul meu, aș dori să putem întări politica de comunicare și promovarea acestui uh, semn de calitate pe plan internațional, pentru că este un atu calitatea, ar putea fi un atu calitatea pentru a întări prezența noastră internațională pe piața internațională. În ce privește uh, mențiunea rezervat din munți, din zona muntoasă, insulă și așa mai departe, studiem posibilitatea de a introduce un astfel de sistem, trebuie văzut în ce manieră a, am putea ajuta agricultorii care doresc să implementeze asemenea lucruri. În ce privește organizațiile interprofesionale și rolul lor în gestiunea indicațiilor geografice eh, protejate, am prevăzut eh, mai ales în ce privește laptele, pentru că aici se concentrează Uh, majoritatea acestor indicații, am prevăzut să se facă un studiu pentru a vedea care va fi impactul uh, eliminării cotelor asupra uh, funcționării acestui sistem de protecție a calității și sper că pe baza acestui raport vom vedea ce măsuri trebuie luate dacă și când va fi cazul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Președintele, mulțumesc și pentru a încheia această dezbatere dau cu cuvântul raportului domnul Scota signor Presidente, grazie Comisario Ciolof. Eu Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc, domnule comisar. Să începem cu începutul. Să începem cu pământul. Pământul care ne oferă aceste fructe și legume. Acest pământ pe care trebuie să-l păstrăm pentru generațiile viitoare. Iată, din acest de la acest element simplu, și anume pământul, fac trimitere la agricultorii care lucrează și care ne permit să avem acces la produse în supermarketuri, în magazinele noastre. Este așadar nevoie să respectăm pământul și să-i respectăm pe cei care îl lucrează. Și apoi să respectăm consumatorii. În ceea ce privește consumatorii, vom spune de ce noi cerem uh, consumatorului sau nu întrebăm consumatorul ce informații dorește să primească. De asta avem nevoie de informațiile pe care le poate înțelege consumatorul și de care are nevoie și nu să-i transmitem atâtea informații complicate pe care nu le înțelege consumatorul, să zicem, poate să hotărască să bea un litru de lapte european sau un litru de lapte brazilian. El hotărăște apoi dacă preferă Europa sau Brazilia. Cam atât. Oricum, sper că acest raport va fi util, domnule comisar. Sper, domnule comisar, așadar, în utilitatea, cred în utilitatea acestui raport. Sper că ne va oferi mai multe informații în legătură cu toate aceste filiere legate, după cum spuneam, de uh, pământ producător, cel care procesează, cel care consumă și rezultatul va fi mai multă securitate, sper, pentru că cu toții ne pronunțăm în favoarea securității și a calității produselor noastre. Ne place să mâncăm bine și sănătos tuturor! Mulțumim, uh, mulțumim pentru intervenția dumneavoastră și aici încheiem dezbaterea. Votul va avea loc mâine. Trecem la dezbaterea următoare. E vorba de declarația Comisiei